adoptă în unanimitate. Procesul verbal al acestei ședințe va fi pus la dispoziție pentru votare Parlamentului la următoarea sesiune și dacă nu există